text uh, special. Ne aflăm în fața alegerilor de pe 26 mai și uh, acest termen ne obligă a defini bugetul european. Nu e o chestiune doar de cifre. A contura un buget înseamnă a traduce concret prioritățile noastre politice. Apărăm un buget care consacrează investițiile într-un raport față de dezvoltarea durabilă și inclusivă. Da, asta e posibil în ciuda retoricilor populiste și naționaliste care își îmbracă discursul cu uh, minciuni. Dar întâi vreau să-i mulțumesc Monica Holmeier, raportarea noastră, care nu mă ascultă, dar care mă va asculta fără îndoială mai încolo, uh, deoarece ea a făcut niște propuneri inițiale de calitate, orientări bugetare, dragă Monica, care au permis uh, obținerea compromisurilor constructive. Și uh, fiecăruia dintre noi, mulțumesc Monica, și fiecăruia dintre noi, negociatorii, ne-a permis să alimentăm un raport constructiv pentru un viitor european durabil. Orientările și prioritățile în numele grupului meu sunt următoarele. 1. Consolidarea dimensiunii sociale a bugetului cu deosebită vigilență pentru inițiativa Ocuparea Tinerilor, un program care și-a dovedit utilitatea și care a ajutat mii și mii de tineri uh, pentru a-și găsi un loc de muncă. Apoi, pregătirea punerii în aplicare efectivă a temeiul european pentru drepturi sociale deja în acest buget 2020. Acum, ce privește promovarea politicilor de incluziune și combaterea oricărei forme de discriminare, valorizarea politicilor culturale, a politicilor pentru tinere pentru cetățeni, cum ar fi Erasmus sau Europa Creativă, pentru protejarea cetățenilor europeni, apoi pentru respectarea angajamentelor luate în ce privește combaterea schimbării climatice prin intermediul acordurilor de la Paris, dar și o vigilență sporită pentru definirea politicilor noastre migratorii, axate asupra originii fluxurilor și politica de dezvoltare în țările de origine, cât și pe integrarea refugiaților pe teritoriul european, fără să amalgamăm aceste teme cu temele uh, securitare. Apoi, trebuie să consolidăm dimensiunea anticipativă de uh, asistență uh, prin acest buget cu o concurență, competitivitate sporită și nu pentru stagnare, cum o spunea și ministrul nostru al economiei, obținând o creștere verde, durabilă și inclusivă pentru o societate solidară. Cea de-a treia prioritate e aceea de a anticipa, desigur, toate soluțiile pentru a evita noi crize ale plăților. S-a spus mai de domnul comisar, și nu vă ascund faptul că, potrivit ultimelor informații privitoare la Brexit, suntem foarte preocupați. În al patrulea rând, utilizarea tuturor posibilităților oferite de CFM-ul actual și instrumentul de flexibilitate pentru a obține un buget solid și ambițios. A venit vremea ca și Consiliul să-și asume responsabilitatea. A fi pro-european în discurs e un lucru onorabil, dar a fi pro-european în fapte dovedește angajamentul. Și e un lucru indispensabil. Domnule comisar, dragi colegi, astfel propunerea pentru acest, pentru acest buget 2020, despre care vorbim azi, nu e doar una responsabilă, ci și o punte către următorul CFM. Astfel, noi toți, legislatorii europeni, dumneavoastră, Comisia, dar mai ales împreună cu Consiliul, trebuie să o transpunem în fapte. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumim, doamnă Gloanec. Domnul Deprea acum. Domnule președinte, uh, domnule comisar, dragi colegi, Poate că e ultimul buget la care lucrez. Ce e sigur însă e că e ultimul buget pe care actualii mei eurodeputați aceste legislaturi au responsabilitatea să-l pregătească. Ați reamintit-o cu toții. E ultimul buget al CFM-ului 2014-2020. Într-un astfel de context, adăugând și Brexitul, am fi putut să încetinim eforturile. Dar asta nu s-a întâmplat și de aceea îi mulțumesc Monica Holmeier și îi declar întreaga, susținere, întreaga noastră susținere pentru liniile de forță pe care le propune bugetul 2020. Dorim să avem mijloacele și instrumentele necesare pentru a stimula și susține investițiile strategice, în special în sectorul digital, inteligența artificială, uh, creșterea economică europeană și crearea de locuri de muncă de calitate. Susținem cererea de mijloace suplimentare pentru programe pe cum COSME și uh, FED, care contribuie la succesul startup-urilor și al IMM-urilor. Susținem în mod hotărât consolidarea mijloacelor pentru Erasmus+, Plus, inițiativa Ocuparea Tinerilor, Corpul European de Solidaritate, domnule comisar. Și subliniez că abia ce a fost creat și deja a suscitat mii de candidaturi, peste mii de candidaturi din partea tinerilor europeni. Susținem fără ezitare accentele puse doamna Holmeier pe necesitatea de a prevedea încă din bugetul 2020 creditele de plată necesare pentru a evita muntele de întârzieri la plată cu care ne-am confruntat atât în 2014 cât și în 2015. Am trăit această perioadă și păstrez o amintire amară a insensibilității Consiliului vis-a-vis -vis de gravele de probleme pe care aceste întârzieri la plată le-au adus întreprinderilor, cercetătorilor și chiar și simplilor cetățeni. Susținem consolidarea mijloacelor pentru a mobiliza un mai bun control al frontierelor noastre externe pentru a intensifica uh, lupta împotriva traficanților de ființe umane din Mediterana, ameliorând condițiile de primire și integrare a celor care au nevoie de protecția noastră și față de care avem datoria de a acorda uh, azilul mijloace suplimentare de asemenea pentru a consolida securitatea noastră în plan interior, permițând numeroaselor instrumente și agențiilor pe care le-am creat să funcționeze în manieră eficace, asigurând un respect foarte atent al drepturilor cetățenilor, iar în plan extern, să salutăm efortul pentru a pune bazele unei capacități coordonate la nivel european în materie de apărare. Trei preocupări în concluzie. Cercetarea și inovarea, ați spus-o cu toții, sunt cheile viitorului economic al societății noastre. O spunem, dar nu o facem îndeajuns. Europa de azi a fost depășită de Corea de Sud, Japonia, SUA și, în curând, China, în ce privește cota de PIB consacrată cercetării și dezvoltării. Nu pot să înțeleg și nu accept Atitudinea Consiliului în astfel de condiții, care refuzând aplicarea articolului 15 în regulamentul financiar, nu a autorizat pentru bugetul acestui an creditele disponibile în programul Orizont Europa din cauza neexecutării anumitor proiecte. O astfel de atitudine este inacceptabilă și trebuie să se schimbe. Mai mult decât atât, trebuie să accelerăm combaterea schimbării climatice. O Cetățenii manifestă pe stradă pentru asta. Noi o spunem și o scriem peste tot, dar constat că în perioada 2014-2020 nu am consacrat protecției mediului și combaterii încălzirii climatice cei 20% din bugetul total pe care uh, hotărâsem împreună să-i consacrăm. Acest lucru este inacceptabil și trebuie să se schimbe. În fine, Vreau să mă exprim pentru o susținere sporită în beneficiul UNRWA, Organismul Națiunilor Unite, care aduce ajutor milioanelor de refugiați palestinieni. Donald Trump a retras ajutorul Statelor Unite, acestei agenții a ONU, UNRWA. Noi nu trebuie să devenim la fel de urâți ca Donald Trump. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru uh, acest uh, raport privind îndrumările bugetare pe 2020, ultimul buget sub CFM-ul actual și care trebuie să fie un o punte către următorul CFM. Din multe puncte de vedere, poate reprezenta un bun punct de plecare pentru viitoarele negocieri. Uh, raportul este corect când spune că regretă că uh, Uniunea nu și nu și îndeplinește obiectivele de mediu și că nu suntem uh, capabili nici măcar să ne atingem obiectivul de cheltuieli legate de climă de 20%. Acum suntem, am avut în prezența tinerilor activiști de mediu uh, o dezbatere privind acțiunile pentru oprirea schimbărilor climatice. Tinerii ne-au cerut să acționăm urgent pentru a avea o economie bazată pe uh, energii regenerabile care nu afectează negativ mediul. Însă nu suntem la înălțime, nu uh, atenuăm schimbările climatice, nu avem legi prin biodiversitatea și timpul se scurge. De aceea avem nevoie de climate mainstreaming și climate proofing. Trebuie să acționăm uh, odată pentru totdeauna în conformitate cu uh, acordul de la Paris și cu uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Trebuie să fim ambițioși în următorul uh, buget în privința uh, coeziunii sociale. Avem nevoie de uh, mai multe fonduri pentru uh, a lupta pentru drepturile sociale și pentru cele ale migranților. Drepturile sociale sunt o valoare adăugată europeană. Raportul sub, subliniază necesitatea de a consolida inovarea, schimbarea tehnologică și digitalizarea. Însă greșește raportul când spune că trebuie să finanțăm de la bugetul Uniunii Europene apărarea. Cheltuielile cu apărarea pe care mulți de aici le, o consideră o prioritate ar fi ineficientă dacă abordăm corect problemele de fragmentare, duplicare și uh, uh, supraaglomerare um, sunt prioritățile mai prestante care trebuie acoperite prin bugetul european. Uh, o ultimă observație legată de procedură. Uh, comisarul Oettinger și membrii Bugi își aduc aminte ce s-a întâmplat cu acord, acordul cu articolul 15.3 din uh, ultimul uh, acord la conciliere. Um, la ultima reuniune am spus foarte clar că vrem să se recurgă la această prevedere. De această dată nu ar trebui să mai, ne mai lăsăm păcăliți. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Sole, aveți un cartonaș albastru uh, de la domnul Etheridge. Uh, o acceptați? Da. Domnul Etheridge, vă rog. Mulțumesc că mi-ați permis să vă adresez o întrebare. Mă interesează uh, uh, răspunsul dumneavoastră. Ați spus mai mult uh, de câteva ori. Uh, înseamnă că sunteți ambițios. Asta înseamnă că va veni un moment când bugetul european uh, uh, se va micșora sau va fi la fel? Sau uh, credeți ca domnul Criuso din Monty Python că trebuie să, ca monstrul acesta să mănânce banii contribuabilului până când explodează? Credeți că trebuie să crească bugetul, fondurile acestea la nesfârșit? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Putem începe astfel o dezbatere prelungită, poate putem uh, discuta detaliile următorului cadru financiar multianual. Desigur, bugetele nu pot crește la nesfârșit pentru că resursele sunt limitate, dar uh, bugetele au două aspecte, uh, venituri și cheltuieli și trebuie să abordăm altfel și partea de venituri din buget, care ne va permite să creștem încet, încet, nu brusc, nu foarte mult, resursele, strângând banii de care are nevoie Uniunea Europeană, pentru că eu cred într-o Uniune Europeană mai puternică, spre deosebire de dumneavoastră. Și de aceea cred că avem nevoie de mai multe resurse și de un buget mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Niriada. Vă mulțumesc. În primul rând, Aș dori ca măcar comisarul să fie suficient de politicos să asculte ceea ce spunem. E important să-i asculți pe membri și nu să vorbești la telefon. E insultător faptul că nu ne ascultați. Data viitoare, când veți veni în fața comisiei noastre parlamentare, probabil nu vă vom asculta nici noi. Cu toate acestea, chiar dacă nu mă ascultați, eu vă, mă voi adresa colegilor mei prezenți aici. Mă bucur foarte mult că avem acest raport al doamnei Holmeier, mă bucur pentru munca pe care au făcut-o pe acest raport, mă bucur și că amendamentul meu a fost acceptat, un amendament care are de-a face cu finanțarea programului PIS și programelor Interreg. Și sper că acest sprijin va continua, pentru că avem provocări foarte mari legate de Brexit aici. Trebuie să spun că nu prea există nimic aici pentru schimbările climatice. Mulți prea mulți bani sunt cheltuiți pentru aferare, apărare. Eu cred că orice cheltuim pe apărare e prea mult. Statele care sunt neutre nu sunt bucuroase de așa ceva. Însă, așa cum am spus, vom discuta la nivel de comisii. Și pescarii noștri au de-a face cu provocări uriașe, agricultorii au de-a face cu provocări uriașe. Vorbeam înainte de planurile pe care le are Comisia pentru Brexit. Nu a existat nimic semnificant aici. Da, Poate că avem avion, dar nu avem parașută, așa că totul depinde de cetățenii britanici, dacă sunt de acord cu noi sau nu. E clar că aceștia nu sunt de acord acum cu nimic, avem niște probleme majore aici, nu știu care ar fi soluțiile practice pe care le-am putea avea noi cei din Comisia pentru Bugete, cum vom reuși noi să abordăm provocările legate de Brexit. Ne apropiem tot mai mult de termenul limită și există șanse foarte mari că nu își vor respecta angajamentele, nu vor plăti banii pentru fonduri. Timpul meu mi-a expirat, dar mă bucur foarte mult că în sfârșit mă ascultați. Vă mulțumesc! Senor Roderici. Domnule Etheridge. Uh, Spre deosebire de antevorbitoarea uh, mea, uh, nu mă supăr dacă cineva îmi folosește telefonul, doar dacă cumva e pe un app de um, pariuri. Iată un buget ambițios, o propunere de buget ambițioasă, cu multe cheltuieli. Și ia să mă uit aici, Erasmus capătă mult mai mulți bani, mai mulți bani pentru liberă circulație, pentru bugetul administrativ și, sigur, cheltuieli militare. Un lucru care în Marea Britanie nu s-a spus că ar fi o fantezie periculoasă. Dar la alineatul 28 este ceva foarte interesant și ceva ce e foarte important. Marea Britanie va plăti o cotă mare în toate aceste scheme pe care le puneți pe hârtie. Deocamdată nimeni nu știe ce se va întâmpla. Da, aveți noroc. Uh, Tereza mea aruncă cu bani în stânga și în dreapta pentru că habar n-are ce face. Ați avut noroc cu ea. Mai aveți și alți prieteni prin uh, Camera Comună, dar e un pariu pe care îl faceți. Însă, pe de altă parte, Cineva care se uită acum pe BBC sau citește un ziar britanic va știe că e un haos în momentul de față și s-ar putea că toate aceste bătrâne partide cu liderii lor lamentabili s-ar putea să se rupă în bucăți. Și atunci, dacă cineva va sfârși prin a asculta cetățeanul britanic, își va da seama că nu va arunca cu miliarde de Uh, lire sterline ca un gest de bun rămas când sunt probleme mari acasă. Așa că, da, înțeleg uh, în ce fel pariați de data asta, uh, dar faceți un calcul așteptându-vă la banii britanici. Contați pe ceva despre care nimeni nu are nicio certitudine. Deci v-aș atrage atenția. S-ar putea ca britanicii să vă spună nu. Uh, Olbricht. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, vorbim despre bugetul pentru anul 2020 și este un buget foarte complex o chestiune complexă pentru întreaga Uniune Europeană. De aceea trebuie să îi mulțumesc doamnei raportor, doamnei Holmeier. De ce e atât de complicat acest buget? În primul rând, este ultimul buget din cadrul 2014-2025. Înseamnă că vor exista mai multe facturi pentru proiectele care s-au desfășurat pe parcursul acestui cadru financiar pe de altă parte, vor exista și cheltuieli pentru proiectele care au fost începute. Apoi, e un an în care ne aflăm într-o situație foarte nesigură, cum spuneau și antevorbitorii. Ne putem aștepta la un haos total. Înseamnă că bugetul trebuie să fie unul dinamic, să se poată adapta unei situații uh, haotice. Există posibilitatea ca bugetul 2020 din cauza Brexitului să trebuiască să fie modificat și e de asemenea și un buget care merge în paralel cu lucrările pentru noul CFM. Înseamnă că acest buget pentru 2020 are anumite elemente care de fapt sunt prevăzute pentru anii de după 2020. Doamna raportor ne arată că există anumite măsuri care ar trebui de pe acum să fie puse în aplicare fără să mai așteptăm data de 1 ianuarie 2020. Înseamnă că trebuie să consolidăm proiectele și măsurile care sunt importante pentru dezvoltare, pentru Orizont 2020 sau pentru Erasmus. La Erasmus vorbim de o triplare pentru viitorul cadru financiar, dar trebuie să, mă, să creștem mijloacele financiare încă de pe acum. Și apoi mai avem și sarcinile legate de apărare. Sunt programe pregătitoare pentru viitorul fond de apărare. Înseamnă că anul 2020 e un an de pregătire, e un an de pregătire și pentru viitorul CFM și nu doar un an de încheiere. Apoi mai vorbim despre inovare, soluții inovatoare și măsuri pentru protecția climatică. Pe de o parte avem nesiguranța legată de Brexit, pe de cealaltă parte avem provocări crescute, sarcini crescute și în același timp avem nevoie de un pod, să creăm un pod spre viitorul cadru financiar multianual, așa că acest buget reprezintă într-adevăr o mare provocare și va fi important pentru măsurile care se vor lua în anii următori. Mulțumim, doamna Toma. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doream în primul rând să-i mulțumesc domnului Monica Holmeier pentru că ne-a ascultat pentru că a făcut uh, compromisurile necesare. Acest buget 2020 uh, reprezintă ultima etapă a cadrului financiar multianual 2014-2020 și încă o dată Parlamentul se va angaja cu hotărâre și convingere pentru a-și impune prioritățile. Uh, domnule Etheridge, dar cred că a, păca, a plecat deja, păcat. Ehm, în ciuda lucrurilor pe care le-ați afirmat, bugetul Uniunii Europene nu a încetat să se diminueze din anii 90 încoace. S-a tot micșorat. Domnule comisar, mă adresez dumneavoastră pentru că mi-aș dori foarte mult să mă înșel. Mi-aș dori foarte mult să pot spera că această uh, confruntare absurdă Uh, între Parlament și Consiliu să, se, să înceteze. Mi-ar plăcea să nu se mai pună uh, Consiliul tot timpul în poziția logicii interguvernamentale în ceea ce privește bugetul. Mi-ar plăcea să pot uh, spune um, că Parlamentul va uh, vota acest buget doar dacă finanțarea uh, luptei combaterii schimbărilor climatice va, va crește la, uh, în, în, la înălțimea așteptărilor bugetului pe 2020. Mi-ar plăcea foarte mult să spun că bugetul acesta va pune capăt finanțării de către Uniunea Europeană externalizării politicii noastre de migrație și care vom ocupa direct de migranți noi. Eu iubesc de mult proiectul european și mi-ar plăcea foarte mult să pot promite că noile provocări vor fi finanțate, că noul Parlament nu va accepta ca noile priorități să fie finanțate în ciuda, în detrimentul politicilor de solidaritate. Mi-ar plăcea foarte mult ca bugetul să nu servească încă o dată pretext pentru a micșora iar bugetul Uniunii. Mi-ar plăcea foarte mult să vă conving că procedura bugetară este în pană și că trebuie să accelerăm procesul uh, pentru egalitatea între femei și bărbați. Și uh, îi doresc doamnei Holmaier mult curaj pentru a uh, asigura un buget la înălțimea ambițiilor pe care le afișăm pentru a nu mai rămâne doar cu firim, firimituri când pe uh, farfurie este încă pâine. Mulțumesc! Gracias, eh, señor. Mulțumesc, domnul Tarant are cuvântul. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că am și eu un discurs pregătit, scris și listez multe priorități, problema că apărarea însă și aici îmi las deoparte notele de discurs și spun că eu nu sunt așa de preocupat ca și colegii mei verzi pentru chestiile de apărare, pentru că s-ar putea să avem beneficii la un moment dat în aceste chestiile de apărare. Un moment dat. Permiteți-mi, domnule președinte, să vorbesc din inimă de data asta. Și poate nu chiar așa mult despre buget. Spre deosebire de doamna Niria, dar și spre deosebire de domnul Etrich, care au spus că domnul comisar nu ne ascultă, Aș spune altceva. Domnul Oettinger a primit informații despre Brexit prin urechea stângă și ne asculta pe noi cu urechea dreaptă. Deci, domnule Etridge, oare unde sunteți? Măcar ne ascultați? Nu, bineînțeles că nu. Învățați un pic de multitasking, altfel nu o să ajungeți niciodată comisar. Și acum, revenind la experiența mea cu bugetul, aș spune că a fost o mare onoare să lucrez la Comisia pentru Bugete, să lucrez cu domnul Depre, domnul Olbrich, domnul Fernandez și cu minunata noastră raportare, doamna Holmeier, cu doamna Gardia Zaval și mulți alții. Chiar și de la domnul Kermel am învățat câte ceva, pentru că e un bun economist. Dar nu am obținut rezultatele pe care noi le-am dorit în ce privește politica de mediu. Și în concluzie aș spune că în această vineri uh, școlile din Estonia pentru prima dată intră în grevă și ele și pentru prima dată fiul meu va merge la o manifestație de acest uh, gen. Tatăl meu va fi și el acolo susținându-i pe tineri în calitatea lui de climatolog. Unde credeți că trebuie să fiu eu? sigur voi fi alături de ei. Și tocmai de aceea am să introduc amendamentul ALDE, care în mod specific face legătura între viitoarele uh, acorduri comerciale și acordul de la Paris. Bravo, ALDE! Și am să închei acum, știu, domnule președinte, că e târziu și vreau doar să vă spun, cum spunea și domnul Dupre, dacă e ultimul său buget, cu siguranță va fi și ultimul meu buget, pentru că vremurile pe care trăim sunt înfricoșătoare, dar schimbarea climatică își va găsi calea și nu am să mă topesc ca un iceberg în uh, Antarctica, spre deosebire de ce cred euroscepticii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Procedura catch de acum, începând cu domnul Marias. Gracias, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bugetul pentru anul 2020 e un buget cu multe dificultăți. În același timp, este și unul foarte ambițios, pentru că provocările sunt foarte mari, ținând cont de Brexit. Însă, bineînțeles că trebuie să îi sprijinim și pe tineri, cercetarea și dezvoltarea. Avem nevoie de dezvoltare durabilă și locuri de muncă. Înseamnă că trebuie să sprijinim ocuparea tinerilor. Tinerii sunt din nou în prima linie în toată Europa. Acum aceștia luptă pentru mediu și pentru climă, așa că ceva trebuie să se întâmple. Până în 2020 E important să ținem cont de cercetare, de comunitatea de cercetare. Trebuie să existe bani în educație, trebuie să existe bani în cercetare, astfel încât inițiativele importante să fie finanțate, printre care și inițiativa privind locurile de muncă. Toate inițiativele trebuie să fie sprijinite. Inițiativele pentru femei trebuie de asemenea sprijinite politica Uniunii Europene trebuie să fie consolidată și în ceea ce privește chestiunile legate de gen. Doar așa vom putea în sfârșit să evoluăm în ceea ce privește egalitatea. Vă mulțumesc pentru atenție. Gracias, señor Oettinger. Vă mulțumesc, domnule Oettinger. Doamnelor și domnilor, stimați europarlamentari, Intervențiile dumneavoastră de astăzi îmbunătățesc munca Comisiei. Noi acum ne pregătim proiectul de plan bugetar pentru următorul an. Un proiect pe care vi-l vom prezenta în câteva săptămâni un buget în care se ține cont de pozițiile Parlamentului, Consiliului. Și acestea sunt bazele pe care ne pregătim noi propunerea. Așa că eu iau în serios așteptările Parlamentului și anume să ținem cont de Brexit în ceea ce privește pregătirea bugetului pentru 2020. În zilele în care urmează, poate chiar mâine, vom putea să știm mai multe și puteți să fiți siguri că proiectul bugetar pentru 2020 se va face, indiferent de ceea ce ne spun prietenii din Regatul Unit. Dacă aceștia își vor respecta obligațiile, vor participa la bugetul pentru 2020 sau dacă ne vom confrunta cu un Brexit fără acord. Aus London keine Einzahlungen erfolgen. Da, e posibil să nu avem plăți anul viitor de, de la, uh, din partea uh, de la Londra, dar s-ar putea să nici nu participe la um, programe. Noi Uh, credem că la finalul lui 2020 uh, cadrul financiar multianual este valabil și obligatoriu uh, pentru toate cele 28 de state membre. El a fost adoptat în 2013 și trebuie ca drepturile și obligațiile să fie respectate până la finalul lui 2020. Însă, conform principiului precauției, s-ar putea ca în primăvara târzie să venim cu o propunere de uh, buget fără să, care să nu includă plățile din partea britanicilor, dar nici plățile către britanici. Asta înseamnă că ne-ar lipsi 12 miliarde de euro. Și acest uh, gol ar trebui să-l, să umplem în calitate de comisie. N-am să intru mai mult în detalii privind executarea bugetului pentru 2019, dar s-ar putea ca în câteva zile să propunem acestui Parlament un fel de amendament de buget rectificativ, să fim obligați să o facem pentru a umple o gaură de 6 miliarde. 6 miliarde în acest an, 12 miliarde în anul viitor. Și Europa știm foarte bine că la, la, nu poate să facă datorii. Deci singurul nivel, singurul nivel care nu are dreptul să, să acumuleze datorii este nivelul european. Guvernele, regiunile, autoritățile locale pot avea datorii. Noi, la nivel european, avem uh, obligația absolută uh, să ne finanțăm cu venituri orice sarcină. Poarta către bănci ne este închisă nouă. Încă o dată, s-ar putea în câteva zile să fim obligați să discutăm uh, și noi de la Comisie să venim cu o propunere despre cum putem să uh, umplem un gol de 6 miliarde anul acesta și de 12 miliarde anul viitor. Imediat ce vom ști mai mult de la Londra, vă voi uh, ține la curent, uh, bineînțeles, cu evoluțiile. Pentru următorul uh, deceniu, um, pentru buget, am propus ca gaura produse de Brexit să fie um, umplută să fie compensată 50% din economii și 50% din plăți uh, suplimentare. Dacă formula este înțeleasă și rezonabilă, atunci ea poate și este considerată potrivită, ea poate fi uh, formula și pentru 2019 și 2020. Cele 6 miliarde de anul acesta ar trebui acoperite din 3 miliarde reduceri bugetare și 3 miliarde plăți suplimentare, iar, cele, iar cele 12 miliarde de anul viitor, 6 miliarde din reduceri, 6 miliarde din plăți mai ridicate, din plăți suplimentare. Doamna Niriada m-a criticat pentru că am vorbit la telefon. N-am crezut rezultatul din Camera Comunelor. De aceea am, între, am sunat să întreb. Am ascultat însă uh, măcar două treimi din intervenția dumneai. Ea nu ascultă nimic din ce spun eu. Comisia nu, ar, uh, nu a meritat uh, respectul, dar democrația este prezentă când critici, dar accept și să asculți răspunsul și invers. Domnul Etheridge cu toată uh, forța lui a uh, criticat incredibilele mari cheltuiele ale Uniunii Europene. Însă un lucru trebuie să fie clar către cetățenii noștri. Fiecare cetățean uh, european care uh, Uh, câștig 100 de euro prin munca brațelor, al creierului uh, sau uh, ca rentă. 50%, 50 de euro din aceștia uh, vor merge la taxe, în medie în Europa, asta este procentajul. Și din cei 50 de euro, un euro ajunge în bugetul european. 49 rămân la Londra, Paris, Roma, la Glasgow, la Stuttgart – sau în sistemele de securitate sociale. Unu din 50 merg la Europa, 49 la nivel național, regional, local. Tocmai uh, de aceea cred că Europa trebuie să-și merite acest uh, un euro și eu cred că o face, mai ales dacă la nivel european uh, finanțăm și realizăm o valoare adăugată. Și acest lucru se vede, de exemplu, în ce, când e vorba de Erasmus+. Plus. Tinerii uh, cunosc uh, astfel Europa. Mari, de asemenea, mari proiecte de cercetare unde luptăm împotriva uh, Google și unor mari, și nu numai unor mari companii uh, de tehnologie și nici o universitate singură nu poate concura împotriva lor. Sper sincer ca uh, prietenii din uh, Regatul Unit să continue să coopereze cu um, Uniunea Europeană în domeniul cercetării, Oxford, Cambridge, uh, să continue să colaboreze cu noi, astfel încât să nu Marea Britanie să nu devină mica Anglie. Eu cred că fiecare euro pe care îl investim îl uh, investim uh, bine. Ideea domnului Olbricht mi s-a părut foarte importantă. 2020 este ultimul buget din actualul cadru financiar multianual, dar și un buget punte către următorul cadru financiar multianual. Unele programe sunt programe pilot pentru modernizarea bugetului uh, pentru următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc pentru uh, intervenții, mulțumesc pentru uh, coordonarea cu dumneavoastră, doamnă Holmeier, ceea ce ne-ați propus vom analiza și cel târziu în și în primăvara târzie vom veni cu o propunere. Sperăm că um, consecințele Brexitului nu vor fi foarte dramatice, dar suntem convinși că um, ne vom pregăti. Mulți uh, experți pe buget uh, în acest Parlament sunt convins că se vor uh, reîntoarce în următorul mandat și cei care poate nu se va uh, cei care nu se vor întoarce eventual le mulțumesc. De exemplu, domnul Tarand, da, în cazul în care nu se va întoarce, doresc să-i mulțumesc pentru că modul în care am putut uh, coopera cu el dincolo de liniile uh, partidelor a fost foarte bun. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnă Holmer, aveți cuvântul. Comisar, liebe Kolleginnen... Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând, Vă mulțumesc pentru această dezbatere intensă și pozitivă. În ceea ce privește Brexitul, recunosc sincer că 312 la 308 voturi uh, mi, mi s-a părut incredibil. Mi se pare că între prieteni care au lucrat um, împreună ani de zile, care au urmărit obiective în comun împreună, mi se pare spectaculos, aproape un gest de dispreț. Însă a existat totuși o majoritate. Sper că totuși se va ajunge la o atitudine rezonabilă. Marea Britanie nu are interes numai să coopereze cu Orizont Europa, ci și în domenii de securitate, mai nou, Marea Britanie se interesează de tot felul de tipuri de uh, cooperare. Pentru că atunci când dispar unele lucruri, își dau seama cât de uh, importante sunt de fapt. Și uh, sper că vom reuși să ajungem totuși la o cooperare ordonată. cred că uh, sarcina noastră este ca împreună să um, ținem spatele Comisiei și uh, uh, luptăm cu Consiliul dacă vrem să obținem finanțele necesare pentru programele noastre. Înțeleg că din partea verzilor a venit uh, ca un reflex al lui Pav un reflex pavlovian o reacție împotriva finanțării în domeniul uh, apărării, însă Um, cred că noi ce, încerc, ce încercăm să facem este să folosim sinergii, nu să, supra, să ne suprapunem activitățile, să finanțăm împreună ceea ce statele membre ar trebui să facă separat. Fiecare țară să cheltuie mai mulți bani, să facă licitații și achiziții publice separat și așa mai departe. Deci, și um, asta valabil și pentru uh, cercetare. Mi-aș dori și eu, dragi uh, colegi, să avem curajul ca în um, momente dificile, pe punctele cheie, să ne susținem reciproc și să nu le lăsăm divizați astfel încât să putem fi uniți în fața statelor membre, pentru că atunci când o facem putem obține foarte multe lucruri uh, și poate mai putem să trezim pe câte unul Uh, în sensul că nu trebuie să uh, calculăm uh, numai cifrele, ci și să-i convingem de valoarea adăugată pe care o creăm. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Cu intervenția doamnei Holmer se încheie această dezbatere. Votul va avea loc mâine. Acum Pasamos al siguiente punto del orden del día. următorul punct de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintei Comisiei în alte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în legătură cu situația din Nicaragua. În numele în alte reprezentante va interveni domnul comisar Mimița. Aveți cuvântul, domnule Mimița. domnule președinte doamnelor și domnilor vă mulțumim pentru ocazia de a discuta despre situația din nicaragua și pentru cooperarea excelentă din aceste săptămâni. serviciul european de acțiune externă și parlamentul european au lucrat uh, cot la cot arătând cum instituții diferite pot colabora și pot fi pe aceeași lungime de undă. Le mulțumesc membrilor Hamon, îi mulțumesc domnului Ramon Hoareghi pentru angajamentul său puternic și modul în care a condus delegația Parlamentului. Situația din Nicaragua e în continuare tensionată. Deși partea cea mai vizibilă a represiunii violente a trecut, Rămân încă foarte multe persoane, deținuți politici, arestați ilegal, mulți sunt acuzați de terorism pentru că au participat la demonstrații. O serie de deținuți sunt uh, închiși în condiții inacceptabile. Membrii ai societății civile, jurnaliști independenți sunt hărțuiți uh, în mod constant, multora li s-a uh, anulat, practic, statutul juridic. UE a condamnat clar situația din Nicaragua. Mai recent a făcut-o în, consiliul, în concluziile Consiliului de Afaceri Generale. Le-am cerut autorităților să elibereze toți prizonierii politici și să asigure procese decente și condiții decente pentru toată lumea. Am cerut să se reia un dialog uh, real și să se facă reforme politice. Suntem gata să folosim toate instrumentele noastre de politică ca reacție la evoluțiile din Nicaragua. Delegația ad hoc a Parlamentului, condusă de către domnul Ramon Jauregui, a fost însoțită și de șeful nostru de delegație la, de la Managua și a contribuit mult la amplificarea acestor mesaje. Mă bucur că ați reușit să aveți un program plin de reuniuni cu membrii ai opoziției, cu jurnaliști independenți, membrii ai societății civile, cu familiile prizonierilor și victimelor. Ați putut uh, vizita deținuți fără restricții și ați putut avea discuții directe cu președintele Ortega și cu soția sa, vicepreședintele Murillo. Înțeleg că multe din aceste reuniuni au fost foarte emoționante, tensionate, a fost nevoie de multă determinare pentru a le organiza. S-au fost niște reuniuni importante și chiar vă suntem recunoscători pentru munca dumneavoastră. Unele evenimente recente ne dau motive de speranță și sunt convins că activitatea noastră a contribuit la crearea unui climat mai pozitiv. În primul rând, guvernul din Nicaragua a avut reuniuni bilaterale cu organizații ale statelor americane, cu unii actori internaționali și cu comunitatea mediului de afaceri. Al doilea rând, 100 de deținuți au fost trimiși acasă în arest la domiciliu. A fost una din solicitările făcute de delegația Parlamentului European uh, către președintele Ortega. În ultimul rând, reuniuni cu opoziția au început pe 27 februarie februarie. Aceste reuniuni inițiale au dus la adoptarea unei foi de drum care stabilește reguli pentru un proces de negociere și um, prin care se dorește să diferice um, participanții și se prevede o eventuală participare a unor garanți internaționali, însă asta rămâne un element esențial. Și astea sunt de altfel și niște condiții prealabile pentru eliberarea altor deținuți. Ne gândim la oferirea de sprijin tehnic. Fi nevoie. Organizația Statelor Americane și poate Uniunea Europeană vor fi uh, probabil rugate să se asocieze acestui proces. Sunt niște evoluții încurajatoare dacă ne gândim la cum stăteau lucrurile în urmă câteva săptămâni, însă totuși suntem precauți, nu știm încă uh, cât de serioase sunt intențiile guvernului de a restabili drepturile fundamentale consfințite în Constituție, mai ales libertatea de, aduna, de asociere și de expresie. Prezența poliției este în continuare masivă, menținută la Managua și această liberare, de fapt trimitere în arest la domiciliu la 100 de deținuți e un pas bun, însă să nu uităm pe cei peste 600 de alți deținuți uh, care uneori în închisoare sunt uh, chiar în greva foamei sau oricum în niște condiții îngrozitoare. Să nu uităm că justiția trebuie garantată de Constituția din Nicaragua. De aceea, Alianța Civică Uh, luptă pentru drepturile deținuților și pentru eliberarea lor. Trebuie să vedem cât de departe uh, e dispus să meargă guvernul pentru a da curs acestor solicitări din partea opoziției și pentru a face reforme. reforme. Pe coasta Cari- Caraibilor din Nicaragua, uh, autoritățile și partidul de acolo nu au demonstrat că și-ar dori ca lucrurile să fie făcute altfel. Um, în aprilie se va renoi um, biroul electoral, dar sper că nu, sper să nu se rateze acea ocazie. Salutăm de asemenea, trebuie să se tragă învățăminte de pe urma dialogului eșuat din iulie 2017. Sper că în urma acestor negocieri toți cetățenii din Nicaragua se vor simți reprezentați, vor găsi dreptate și vor reuși la un moment dat să voteze liber pentru viitorul țărilor. Deci, în ciuda îndoielor legitime pe care încă le mai avem în legătură cu acest proces, în ciuda... Deci există în continuare multe victimele care, victime care cer să se facă dreptate, însă totuși încurajăm actualele măsuri luate. Ne așteptăm deci să aibă loc negocieri și așteptăm semne concrete din partea autorităților, deoarece aceasta este singura cale de a ieși în mod pacific din criză. UE va rămâne vigilentă și gata să reacționeze la orice deteriorare ulterioară a drepturilor omului și a statului de drept. Și vom continua să acompaniem orice pași pozitiv către o soluționare politică a acestei crize, împreună cu partenerii noștri internaționali. Prin urmare, aș vrea să-i mulțumesc încă o dată Parlamentul European, deoarece angajamentul dumneavoastră va fi foarte prețios și în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar. Domnule Salafranca, aveți cuvântul. Señor comisario, Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mâine Parlamentul European va vota o rezoluție prin care va cere suspendarea statutului Nicaraguay ca țară uh, din acordul de asociere cu țările din America Centrală și să se impună sancțiuni pentru cei responsabili pentru gravele încălcări ale drepturilor omului și care continuă în Nicaragua pe durata vizitei noastre, la care s-a referit domnul comisar din luna ianuarie, Parlamentul European a putut constata, cum a mai făcut-o, cu Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului, grupul de experți independenți, alt reprezentant a ONU, au constatat de asemenea, deși nu s-au mai putut întoarce în Nicaragua, dar au putut constata că situația din Nicaragua nu e compatibilă cu clauza drepturilor omului, element esențial al acordului nostru de asociere. Rezoluția adoptată de Parlamentul nostru pe 31 mai Deja am constatat că s-au produs asasinate în țară, arestări arbitrare, torturi și că nu se respectă uh, niciun drept fundamental, inclusiv dreptul la libertatea presei. Aveți dreptate, domnule comisar, vizita pe care am făcut-o la, în închisorile din Nicaragua a fost foarte emoționantă. E foarte greu să vezi tineri de 20 de ani condamnați la 30-35 de ani de închisoare din nefericire, informațiile pe care le-am primit uh, din Managua ne spun că, într-adevăr, cum spuneați noastră, încă mai sunt mai mult de 600 de deținuți politici. Uh, femeile cu care ne-am întâlnit în închisoarea la Esperanța fac greza, sunt în greva foame pentru rele tratamente și au mai fost maltratați în închisoare mai mulți arestați. Cred că nu am uh, apărat bine cauza la care ținem atât, domnule comisar, și nu am îndeplinit așteptările populației din Nicaragua dacă uh, am închide ochii în fața acestei situații și de aceea e neapărat necesar, pentru ca acest dialog național să se poată desfășura și continua, să se elibereze imediat și necondiționat toți deținuții politici, să nu se mai hărțuiască opoziția și să se garanteze exercitarea drepturilor fundamentale, libertatea presei mai ales și, domnule comisar, încă nu există, dar să existe o foaie de parcurs pentru ca cetățenii din Nicaragua să fie din nou stăpân pe propriul destin și să poată să se exprime liber. Domnule comisar, Parlamentul European cred că pot spune că ă, și-a făcut treaba cu hotărâre, cu răbdare, dar a sosit ora, domnule comisar, să trecem de la vorbe la fapte. Din nefericire, situația nu s-a îmbunătățit în Nicaragua și atunci cred că trebuie să fim coerenți cu principiile uh, pe care le apărăm și chiar în dimineața asta am avut în plenar o dezbatere privitoare la un mecanism de aplicare a clauzei uh, de democrație și Nicaragua este un adevărat caz paradigmatic și fac apel la Comisie să fie coerentă cu decizia pe care o vom lua chiar mâine în Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Salafranca. Acum are cuvântul domnul Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau și eu să-i uh, mulțumesc în primul rând domnului comisar pentru cuvintele spuse legate de colaborarea dintre Parlamentul European și Serviciul European de Acțiune Externă în acest domeniu. Vă voi face o scurtă mărturie intimă, și anume, întreaga delegație a Parlamentului, care timp de patru zile a vizitat Nicaragua, a trăit uh, într-un mod foarte mm, emoționant, uh, deci cu multă comosiune, tot ce am văzut și ascultat și auzit acolo. Și aș vrea din capul locului să spun că Parlamentul European este de partea poporului din Nicaragua, popor care își plânge morții, popor care suferă pentru că fiii și fiicele sale sunt în închisoare. Suntem alături de acest popor căruia îi este îngrădită libertatea. E o încălcare foarte uh, serioasă și gravă și condamnabilă a statului de drept și a condițiilor uh, care alcătesc democrația și libertatea. Și țin să le mulțumesc colegilor care sunt aici la stânga mea și care au făcut un amendament în această rezoluție spunând că nu trebuie să existe un amestec din partea SUA Nicaragua. Nu, nu există un amestec, o ingerență din partea americanilor. Problema, domnule Pimenta, e că o revoluție a ajuns să se transforme în regim totalitar. Da, o revoluție a ajuns să devină ceva totalitar. O revoluție care are explicații istorice, din nefericire, a ajuns acum uh, să înăbușe poporul și să privească poporul. Eu sunt de stânga, întotdeauna am cerut libertatea. Socialismul înseamnă libertate, întotdeauna am spus-o. Și Parlamentul European sprijină acest popor. Parlamentul European sprijină un dialog serios. De ar fi măcar un dialog serios, însă cele trei condiții de bază nu se respectă. În primul rând, eliberarea deținuților politici. A doua condiție e să nu fie îngrădită libertatea. Trebuie să existe liberă circulație pentru lideri, pentru mișcările sociale și, în al treilea rând, organizațiile internaționale trebuie să aibă din nou acces uh, pe teritoriul Nicaragua. Ei sunt uh, cheza și respectării acestor drepturi ale omului. Și poziția politică a Parlamentului European este că dacă acest dialog progresează, cum a spus domnul comisar, Europa va ajuta și eu spun comandantul Ortega clar, dacă va exista un dialog serios și o cale către libertate, vă vom ajuta. Însă dacă nu, dacă vreți să trageți de timp, să pierdeți timp și să înșelați poporul, vă vom sancționa. Mulțumesc, domnule Haureghi. Acum domnul de Demesmacher. Ja, eh, voorzitter, eh, commissaris. De oppositie tegen. Mulțumesc, eh, domnule președinte, domnule comisar. Opoziția față de regimul lui Daniel Ortega are multe fețe. De exemplu, maratonistul Vanegas, care a luptat împreună uh, cu Ortega la început, însă uh, acum uh, uh, Alex Vanegas este din nou obligat să alerge și să protesteze. Este poreclit maratonistul, dar pentru Ortega a devenit un pucist. Amaya Cortes, 24 de ani belgo-nicaraguană um, deținută. Uh, nu trebuie ca Nicaragua să devină o nouă Venezuela. De 13 zile este uh, deținută această tânără. Ea e uh, puternică, e curajoasă Astăzi am primit o scrisoare din partea tatălui său. Este un belgian care îmi explică, mi-a explicat condițiile deplorabile uh, din uh, închisoare. Ortega a ales uh, calea represiunii uh, și uh, combaterea uh, protestelor cu violență. Este nevoie să se organizeze noi alegeri uh, în uh, Nicaragua echitabile, libere. Am tot spus-o președintelui Ortega, dar trebuie să creștem presiunea. Avem nevoie de sancțiuni uh, țintite, persona, uh, individuale. Sper că vom uh, rămâne fidel principiilor, noștri, principiilor noastre și că nu vom lăsa totul doar să fie scris pe hârtie, să nu fie pus în practică. Vă rog, domnule Nart, spune președintele. Ești președinte Valcarcel. Mulțumesc, domnule președinte. Sergio Ramirez, Eri Ruiz, Luis Carion, sunt uh, diverse nume ale unor cetățeni uh, sunt uh, zeci și zeci de oameni. Acum vorbitorul enumeră o serie de, de nume ale unor opozanți ai guvernului lui Daniel Ortega și trebuie uh, Uh, spus că unii afirmă că acest uh, guvern este victima imperialismului. Sunt uh, tovarăși și sandiniști de luptă împotriva lui Anastasio Somoza, și eu am fost rănit. A fost, a fost, eu am participat la lupte, a fost adevărat, o adevărată onoare. Sunt comandanți, miniștri ai adevăratului sandinism, care astăzi este trădat de Daniel Ortega. Sunt cei care au luptat pe baricade, care au fost la închisoare, care au fost torturați, dar au apărat ieri ca și azi libertatea, democrația, demnitatea uh, patriei lor, Nicaragua, care e și patria mea prin procură.